Chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vreau să-i spun uh, bine ați venit comisarului Oettinger, care ne-a făcut uh, onoarea de a veni la Comisia pentru Bugete pentru a ne prezenta îndrumările pentru proiectul de buget pentru 2018 un proiect de buget pe care Colegiul Comisarilor tocmai l-a adoptat. Știu că avem constrângeri de timp extrem de riguroase în această dimineață, așa încât nu voi mai uh, trage de timp. Vă voi da cuvântul și uh, după aceea vom uh, putea trage pe la ora 12 și concluziile discuției și vom putea răspunde și întrebărilor ziariștilor care uh, vor fi prezentat 12 și 15 la o conferință de presă. Aveți uh, cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi oferiți posibilitatea ca imediat după adoptarea proiectului de buget la comisie să vin în fața dumneavoastră și să vă prezint punctele cheie la comisia competentă pe fond. Proiectul comisiei se bazează pe o analiză exhaustivă și ține cont uh, în întregimea lor de ideile formulate ca prioritate și aici și la Consiliu și care au fost confirmate în martie la trialog. Bugetul pentru 2018 nu va fi unul revoluționar, ci, în mare parte, va ține cont de structura și elementele cheie formulate în 2017. Și este poate ultimul exercițiu bugetar care le are în vedere pe cele 28 de state membre, pentru că prietenii noștri britanici privesc CFM-ul ca fiind o obligație comună, dar din martie anul viitor, UK nu va mai fi stat membru. Cel puțin astea sunt previziunile, cu urmări directe și indirecte și pentru structurile bugetare, cheltuieli, venituri, destinații. În ultimele săptămâni am asistat la discuțiile intense cu privire la evaluarea la jumătatea perioadei. Această verificare este succesul dumneavoastră. Asta ați cerut în anul 2013. La vremea respectivă, Consiliul nu a vrut asta, ba din potrivă, dar s-a acceptat propunerea și, iată, este de bun augur pentru toți participanții, pentru că este și în interesul statelor membre, astfel se pot îndeplini mai multe sarcini. Evaluarea la jumătatea perioadei s-a dovedit a fi un instrument util. Noi, la Consiliu, am, am primit aprobarea Dar în Regatul Unit se vor lua niște decizii importante și guvernul britanic în ceea ce privește valoarea la jumătatea perioadei, nu a acceptat uh, termenii acesteia. Până acum s-a Um, vehiculat acest uh, motiv uh, formal. Nu avem motiv să credem altceva, dar să vedem ce se va întâmpla în continuare. Să vedem uh, ce se va întâmpla cu procedura de consultare dintre Parlament și Consiliu. Noi, ținând cont de toate aceste elemente, am pus bazele unei valori la jumătatea perioadei la Comisie. Și, în paralel, dumneavoastră, am trimis uh, către dumneavoastră și către Consiliu un document care arată ce s-ar întâmpla dacă, ne ținând cont de așteptările noastre, de uh, proiectul de buget uh, și așa mai departe, nu ar intra în vigoare evaluarea de la jumătatea perioadei. Care ar fi consecințele și urmările și înrăutățirile și ce ar trebui să facă comisia, ce amendamente să înainteze, fără a avea acest instrument mm, reprezentat de evaluarea la jumătatea perioadei. Ce ar însemna acest lucru pentru linii bugetare, pentru programe, pentru proiecte și așa mai departe. Dar deocamdată noi începem consultările în baza unei verificări la jumătatea perioadei uh, asupra căreia s-a convenit și vom începe um, cândva după 9 iunie. Am stabilit cu dumneavoastră câteva priorități și anume avem domeniul uh, migrației, al refugiaților, ajutor administrativ pentru statele membre afectate, protecție și control la frontiere. Celălalt domeniu se referă la creștere, locuri de muncă, uh, loc de muncă pentru tineret și măsurile necesare de consolidare. Pentru ambele puncte cheie, verificarea la jumătatea perioadei ar fi o mare ușurare, fiindcă astfel se oferă marjă de flexibilitate, mai multă decât până acum, flexibilitate între anii bugetari, între titlurile bugetare, în cadrul aceluiași exercițiu bugetar. Am propus câteva mijloace financiare la obligații și angajamente. E vorba de 160,6 miliarde, o sporire comparativ cu uh, exercițiul în curs 2017 cu 1,4%. Și pentru asta, bugetul a atins niște cote cum nu au mai fost constatate până acum. Apar marje de manevră pentru prioritățile Parlamentului și pentru alte noi uh, situații care sunt neprevăzute. La plăți, payments, avem următoarea sumă, 145,4 miliarde de euro, comparativ cu exercițiul în curs și cu planul pentru 2017, înseamnă o sporire de 8,1%. Pare a fi mult. Vreau să vă câștig drept partener pentru o argumentație corectă și echitabilă. 8,1% în 2000 2018, comparativ cu 2017, ca și creștere la plăți, au legătură cu viteza programului pe șapte ani, PC7. Avem cadrul financiar multianual, care în anul 2013 a fost uh, aprobat doar înainte de Crăciun, mult prea târziu. Prin urmare, anul 2014 a fost aproape un an pierdut. Implementarea uh, a durat și ea și de-abia da, acum au atins uh, viteza optimă anumite programe și proiecte, dar întotdeauna în plafon. Și întotdeauna în cadrul predefinit de către Consiliu, Parlament și noi. Prin urmare, la ora actuală, suntem uh, pe axa celor șapte ani, uh, respectând pe deplin programul, niciun caz nu am uh, depășit conturul, ci din potrivă. 8,1% reprezintă o expresie firească a faptului că implementăm și realizăm acum niște proiecte importante pentru statele și regiunile noastre, în beneficiul statelor membre și în beneficiul piețelor din statele membre, contribuind astfel la creștere, la creșterea ocupării. Am ieșit din stagnare. Și avem o previziune bună în ceea ce privește creșterea pentru 2018. Vom contribui așadar la creștere în 2018. 8,1%. Repet, nu înseamnă o uh, comisie care exagerează și care nu-și cunoaște limitele, ba din potrivă respectăm pe deplin limitele noastre, avem acum programe structurale pe care putem în sfârșit să le implementăm, sunt accesate mijloace doar pentru proiecte dorite de către statele membre, care corespund legislației europene și care se încadrează perfect în plafonul maxim predefinit în programul uh, de cercetare pe șapte ani. La slide-ul 4 am definit câteva priorități pentru proiectul de buget 2018 uh, în felul următor, ținând cont, bineînțeles, și de tensiunile geopolitice. Avem provocarea cu fluxurile de migrație, cu uh, riscul terorismului, uh, amenințările la adresa securității. Uh, Asta e, se întâmplă în Uniunea Europeană, dar și în uh, regiunile învecinate. În al doilea rând avem uh, investiții strategice, cercetare, ocupare, în special pentru tânăra generație. La primul subiect, securitate și migrație. Proiectul de buget are aici 4,1 miliarde de euro ca reacție a Uniunii Europene la migrație și față de situația de securitate în interiorul și în afara uh, Uniunii Europene, Uniunii celor 28. Perioada 2015-2018 arată că suma este de 22 miliarde de euro. Am reacționat rapid și comprehensiv la noile provocări, probleme, sarcini și susținem și descărcăm astfel uh, de povară statele membre afectate. E uh, un semn de solidaritate europeană. Controlul la frontierele externe este consolidat uh, și dezvoltat, asta cu resursele financiare aferente pentru a combate astfel terorismul. Măsurile acestea vor fi coordonate la nivel european și prevăzute cu uh, sume europene. E vorba și de uh, a lua măsuri în terțele state pentru a combate originea uh, fluxului migratoriu, pentru a detensiona aceste fluxuri, intervenind în statele cele mai periclitate și um, ajutorându-le pe acestea. La 3 avem uh, securitate și um, Uniunea Europeană, avem uh, mijloace um, adiționale pentru paza de coastă și de frontieră europeană. Proiectul de buget ține cont de respectarea următoarelor sarcini. Vrem să avem un sistem european pentru azil și să-l dezvoltăm. Avem nevoie de un nou sistem pentru Uh, îmbunătățirea gestionării intrărilor și ieșirilor la frontieră. Avem nevoie de un sistem uh, uh, de înregistrare a călătoriilor, în așa fel încât să vedem cine beneficiază de liberalizarea vizelor și să rămână în continuare în vigoare acest element. Vrem de asemenea să facem și o propunere E vorba de, un, de biroul EASO pentru azil, care să devină o agenție adevărată a Uniunii Europene. Și apoi avem 200 de milioane realocate, flexibil, pentru ajutor de urgență umanitar în interiorul Uniunii Europene. La rubrica 3 se depășește plafonul maxim cu 0,8 milioane de euro. Se poate, sau se întâmplă asta pentru că utilizăm instrumente de flexibilitate care sunt absolut necesare în acest uh, caz. Aceste plusări uh, sunt posibile mulțumită revizuirii la jumătatea perioadei. La rubrica 4 avem 1,9 miliarde de euro pentru a combate chiar uh, cauzele uh, migrației. Ajutorul umanitar, ajutorul în uh, regiuni expuse catastrofelor naturale și așa mai departe. Aceste provocări sunt foarte greu de depășit. Și plecăm de la premisa că ar putea, s-ar putea ivi noi nevoi, pentru că fluxurile migratorii ar putea spori. De aceea, la rubrica Europa în lume, am prevăzut 232 de milioane de euro pentru a putea reacționa în anumite situații neprevăzute. Concret, pentru ca, la nevoie, să ne prezentăm ca un partener credibil într-un potențial nou acord Turcia-UE. Știți prea bine că există mijloace adiționale um, de 3 miliarde de euro cu care s-a convenit, asupra care s-a convenit cu statele membre. Ei bine, acum uh, se oferă asigurări uh, financiare doar. Sunt bani care nu sunt investiți în palatele de la Ankara, ci în uh, colibele de refugiați, dacă vreți. Pentru că vrem să oferim uh, uh, tot ce e necesar. Apă curată, servicii de sănătate, educație, căldură, adăpost. Aceste mijloace vor fi epuizate până la sfârșitul anului. Acestea sunt previziunile. Deci, uh, dacă e să vrem un alt acord în interesul refugiaților, pentru taberele de refugiați din Turcia, unde pe termen uh, uh, previzibil sunt uh, cazați refugiații, e clar că trebuie să vedem cum acționăm, indiferent de poziția noastră față, politică față de guvernul de la Ankara. Aceste 232 de milioane ar fi un prim pas pentru a arăta că avem uh, posibilitatea de a acționa. Și uh, sporirile se vor face prin uh, transferuri și mijloace adiționale din partea statelor membre. Acestea vor trebui cerute pentru a putea extinde acest acord. Apoi, dezvoltarea de investițiile durabile și tânăra generație. La rubrica 1 avem uh, elementul cel mai important pentru crearea de locuri de muncă și uh, redresarea economică. Reprezintă 48% din uh, uh, bugetul total pentru 2018 la acest capitol. Și pentru multe dintre programele importante pentru dumneavoastră și noi, venim cu majorări importante. Pentru Orizont 2020, programul nostru de cercetare și inovare, propunem o majorare de 770 de milioane. Asta și pentru că noi știm cât de important este programul pentru dumneavoastră și pentru familia europeană a cercetării și a industriei. Orizont 2020 are o acceptanță mare, iar uh, reducerile care au fost necesare pentru planul Juncker, EFSI, uh, sunt uh, cumva acoperite prin asta. Apoi, este facilitatea facilitatea, mă scuzați, pentru conectarea Europei, programul de infrastructură. Aici propunem plus 220 de milioane de euro față de propunerea inițială. Pentru Erasmus Plus cerem 200 de milioane de euro în plus. Ultima tranșă a mijloacelor este cuprinsă în buget pentru planul Juncker suma totală fiind de 16 miliarde de euro. Dar e prevăzută și prelungirea pentru FC2 și aici deja sunt alocate fonduri din uh, sectorul digital avem uh, proiectul Wi-Fi for Europe. Vrem să avem 7000 uh, de puncte Wi-Fi pentru digitalizare, mai ales în spațiul rural, dar aici e necesară alocarea de sume și vrem să realizăm asta în buget. Măsurile pregătitoare uh, pentru cercetare în domeniul apărării reprezintă iarăși o idee interesantă, mai ales în urma evenimentelor din săptămâna trecută. La apărare, Europa poate crea o valoare adăugată reală prin coordonare, prin reducerea Uh, prin măsuri de reducere a achiziționărilor de arme, noi prevedem măsuri până în anul 2020 cu alocarea de 90 de milioane de euro, 40 în anul următor. E vorba de măsuri pregătitoare pentru cercetare în domeniul apărării. În uh, domeniul cercetării nu apar conflicte cu competențele. La apărare avem uh, limitări, dar la cercetare nu. Și nici nu vrem să existe concurență uh, pentru Orizont 2020. Deci nu amestecăm cercetarea civilă cu cercetarea în apărare. De aceea am prevăzut o sumă separată pentru un proiect pilot în ceea ce privește cercetare pentru apărare. Și am prevăzut asta în buget. M-am întâlnit uh, cu colegii de la CULT, cu doamna Camerevert și ceilalți, și am prezentat proiectul uh, de lege pentru Corpul de Solidaritate, E vorba de activitate voluntară pentru tineri. Crearea de niște rețele europene cu echipe europene în cei trei ani până la expirarea cadrului financiar multianual am prevăzut 342 de milioane de euro cu 89,2 milioane de euro la anul. Fără a împovora Erasmus Plus, ci ca bază financiară prin transferuri și prin uh, bani proaspeți, fresh money. Și am prevăzut uh, așadar uh, acest buget la acest capitol. Aș putea să vă dau numeroase alte exemple, dar mă voi referi strict la inițiativa pentru ocuparea tineretului doar. Am uh, plusat față de mijloacele sugerate de Parlamentul European. Și aici, uh, evaluarea la jumătatea perioadei a făcut posibil acest lucru. 1,2 miliarde de euro în plus. Un rol extraordinar de important. Pagina 7. Durări, uh, investițiile durabile. V-am spus deja că avem o creștere la plăți cu 8,1%. Vestea bună este că în ultimii ani am reușit să prelucrăm absolut toate plățile restante. Deci facturile uh, rămase deschise sunt acum zero. S-a decis în 2016 și în 2015 să se întâmple asta la Parlament. Iată că ați izbutit. Și acum viteza este maximă. Pentru anul 2018 bugetul va fi unul profund investițional. Proiectul de buget uh, prevede această creștere la plăți și înseamnă o majorare cu 10 miliarde de euro. O creștere de 26%. Aceste plăți, rezultate în baza achitării anumitor facturi, rezultate în baza unor uh, investiții în domeniul uh, transportului și nu numai, reprezintă, de fapt, singurul motiv pentru creșterea generală a bugetului cu 8,1%. Știm că sunteți și dumneavoastră îngrijorați de faptul că riscă să se repete scenariul din 2014 cu 2014-2015 la finalul lui 2020, când se termină programul cadru. Vă ofer asigurări aici. Noi, lună de lună, vedem ce se întâmplă cu intrările la facturi și vedem ce se întâmplă cu proiectele de coeziune la capitolul plăți. Urmărim totul îndeaproape pentru ca scenariul din 2014-2015 să nu se repete acum la finele lui 2020 când expiră programul cadru. Vrem să evităm așa ceva, dar. Slide-ul 8. Uh, cheltuieli administrative. Demontarea personalului cu 5% E parte a exercițiului, pachetului bugetar, mă scuzați, 2014-2020, uh, hotărât în 2013. Și majoritatea organelor europene au implementat această reducere. Este vorba de 1947 de posturi care dispar la comisie 1254. Comisia așadar a suportat mare parte din această reducere. Comisia în acest exercițiu bugetar își va fi acoperită această obligație. În ceea ce privește agențiile legate de comisie, plafonul va fi atins în 2018, la final. În ceea ce este SAE și Parlamentul, și aici uh, vor exista reduceri de personal, dar abia la anul. În ceea ce este cheltuielile administrative, în continuare facem economii, dar sunt investiții absolut necesare în continuare. De exemplu, infrastructura IT devine din ce în ce mai importantă pentru noi, în așa fel încât să fim rezistenți în fața atacurilor cibernetice. Deci pentru asta e nevoie de aceste investiții. Clădirile noastre s-au învechit și avem în față niște lucrări ample de renovare la comisie. Asta pentru că vrem să sporim eficiența energetică a clădirilor în care ne aflăm. E vorba de asanarea clădirilor și pentru asta sunt necesare anumite majorări la cheltuielile administrative. Nu avem cum să le evităm. Există aici un punct care mă îngrijorează foarte tare. Uh, cheltuielile cu pensia, nu spun împovărările aici. După ce funcționarii își părăsesc postul, după ce au muncit, aceștia își merită pensia, recompensa pentru tot ceea ce au muncit pe parcursul vieții. Față de, alte, numero- față de numeroase alte sisteme, noi nu avem o bază de capital pentru asta. Noi plătim, uh, îi plătim pe funcționarii noștri, le oferim salariul cât timp sunt activi, dar uh, nu oferim, uh, nu există o evoluție liniară a personalului și, prin urmare, uh, având în vedere și extinderea care a existat în ultimii 10 ani, personalul a crescut în Parlament, la Comisie, la Consiliul Pretutindeni și la Curtea de Conturi într-o mai mică măsură. Și la Curtea de Justiție, tot așa într-o mai mică măsură, într-o mai mare măsură și la BCE. Și prin urmare, la ce asistăm acum? Vom avea un val de pensionari cu niște uh, sporiri uh, ample, lucruri care pentru bugetul din 2018 înseamnă cu uh, o majorare cu 2,1%. Vreau să vă spun că această marjă procentuală va tot merge treptat, an de an, în sus. Prin urmare, trebuie să începem discuția cu statele membre. Dacă nu, cumva, pe termen mediu, se poate prevedea Uh, se pot prevedea niște sume achitate direct, în așa fel încât să nu tot crească uh, această linie bugetară. Deci să existe o strategie bugetară în acest uh, sens. Și acest subiect să fie dezbătut la următorul CFM. Alte câteva cuvinte despre orientarea către rezultat Vrem să ne orientăm înspre performanță. Acesta este un proces continuu. Încercăm să facem o raportare îmbunătățită. Și aici ne va ajuta foarte mult comunicarea despre uh, performanță și rezultate, ca să optimizăm uh, succesul exercițiului bugetar. La slide-ul 10 aveți uh, un rezumat. Iată care sunt uh, titlurile noastre, care sunt angajamentele, care sunt plățile și tot aici vedeți uh, instrumentele de flexibilizare. Vedeți cum e necesar să finanțăm noi proiecte, noi măsuri, având marjă de flexibilitate, flexibilitatea fiind foarte importantă. Prin urmare, uh, cam despre asta este vorba în bugetul pentru 2018. Sper să acceptați această bază, nu neapărat să acceptați totul, dar să acceptați acest punct de pornire ca fiind unul valabil pentru ideile pe care le veți vehicula dumneavoastră din dorința de a face îmbunătățiri. Uh, suntem perfect încadrați în timp, deocamdată. Domnule președinte, vă rog pe dumneavoastră uh, să transmiteți tuturor, să transmiteți raportorilor faptul că eu sunt dispus uh, să comunic cu toată lumea, să creăm un dialog, pentru că vrem să ne încadrăm perfect în timp, pentru ca în noiembrie să avem deja bugetul pentru 2018. Asta așteaptă cetățenii noștri, asta așteaptă statele membre, uh, Vrem să oferim posibilitatea de a avea o valoare adăugată europeană um, în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare sintetică, extrem de clară, care ar trebui să le permită cetățenilor europeni să înțeleagă despre ce e vorba în acest buget și care sunt obiectivele lui. Împreună cu dumneavoastră vom încerca să respectăm uh, calendarul, dar în primul rând orarul, programul nostru de astăzi. Dacă doriți să vă dăm uh, cuvântul de la 12 la 12 și 5, trebuie să uh, intervină foarte scurt cei care vor vorbi acum. Raportorul general, în 3 minute, ne poate prezenta punctul dumnealui de vedere, iar raportorii din umbră vor avea câte un minut și jumătate pentru intervențiile lor. Domnule Mureșan, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Oettinger, bun venit la Parlament în această dimineață. Vă mulțumesc pentru că ați prezentat proiectul de buget. Ehm, așa cum l-am putut evalua noi în ultimele câteva ore, proiectul de buget pe care ni-l uh, prezentați, uh, ni l-ați prezentat, uh, ține cont de prioritățile principale pe care le-a cerut Parlamentul, pe care le-am, vi le-am prezentat în la martie și anume locuri de muncă, creștere economică și uh, securitate pentru cetățeni. Pentru că în aceste două domenii cetățenii se așteaptă să folosim fondurile noastre. Ați venit cu un buget care răspunde noilor provocări generate din tensiunile geopolitice, acordați atenție uh, vecinătății imediate în buget, ceea ce cred că este corect. Parlamentul a fost întotdeauna de părerea că noile priorități, noile provocări pe care nu le-am anticipat în 2013, când am decis cadrul financiar multianual, ar trebui să fie abordate prin alocarea de fonduri noi. De aceea vreau să salut uh, introducerea de către dumneavoastră a revizuirii la mijlocul perioadei uh, a CFM-ului deja în acest proiect de buget și noi ne-am făcut temele la Parlament și acum ne așteptăm să-și facă temele și Consiliul. Prea des s-a întâmplat uh, că Regatul Unit să ne spună că Uniunea Europeană este birocratică și ia decizii încet. Sperăm ca Regatul Unit să nu uh, fie un factor de blocare în luarea acestei uh, decizii importante, care ne poate permite să alocăm mai multe resurse mecanismului interconectare Europei, Orizont 2020, inițiativa de ocupare pentru tineret și alte inițiative care ne pot consolida economia. Cât despre buget, la titlul 1, după cum am spus, uh, locurile de muncă și creșterea economică trebuie să fie prioritățile uh, între prioritățile pentru anul viitor uh, ne încurajează creșterile pe care le propuneți pentru Orizont 2020, pentru Erasmus și în special pentru Erasmus, pentru că întotdeauna am spus, investiția în Erasmus ne face mâna de lucru mai competitivă, mai capabilă să uh, dea curs mobilității laborale și uh, mecanismul interconectare Europei face acest, același lucru. Deci am încurajat creșterile. Dar de ce vreți să scădeți cu 2,9% cost med. Aceasta a fost COSME, mă iertați. Anul trecut uh, aceasta a primit fonduri. Văd că cu 3% creșteți plățile. Am vrea să auzim mai multe despre ce credeți dumneavoastră. Credeți că 3% sunt suficiente pentru a răspunde noilor nevoi și pentru ca programele operaționale să fie derulate la viteza adecvată în anii viitori? Uh, mai sunt autorități de management care trebuie să fie acreditate în state membre. Ce faceți în legătură cu statele membre pentru a vă asigura că programele operaționale sunt uh, funcționale în totalitate și că fluxurile de numerar nu sunt oprite? De asemenea, salut, domnule comisar, creșterea pentru programele pe care le propuneți, marja rămasă de 730 uh, de milioane de euro credeți că este suficientă pentru a răspunde evenimentelor neprevăzute din domeniul agricol, precum criza lactatelor de anul trecut. Trebuie să fim alături de fermieri dacă se controlează vreo cruză, criză. Și foarte pe scurt, domnule președinte, la titlul 3, creșterile pentru agențiile Uniunii Europene cu competențe în justiție și afaceri interne. Eu v-am cerut acest lucru în Eh, documentul meu, Frontex, Europol, EASO și EULISA sunt cele vizate de dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți mai multe în ceea ce privește AMIF, eh, ISIF. Aș vrea să știu dacă eh, sumele pe care le precizați acolo sunt realiste. Putem trece la investirea în uh, consolidarea crizelor și în prevenirea unei noi crize? Am trecut de punctul critic sau uh, riscăm să fim optimiști prea repede? Uh, și în privința bugetului de apărare trebuie să facem mai multe pentru a nu cheltui bani de 28 de ori, ci împreună și pentru a împărți și a ne bucura împreună de rezultate. Mă voi opri aici. Proiectul de buget este în conformitate cu prioritățile stabilite de Parlament, dar există anumite domenii care vor trebui analizate în detaliu în săptămânile viitoare. Aștept cu mult interes uh, interacțiunea cu Comisia și uh, voi susține față de Consiliu acest buget, desigur, cu eventualele amendamente pe care le vom considera necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor uh, general, pentru că ați încercat să fiți uh, concis. Daniel Levioti are acum cuvântul, sau doamna Gardia Sabal. Dar pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Oettinger, pentru această prezentare. Raportorul uh, a exprimat multe dintre pozițiile Parlamentului. Eu vreau să subliniez ca lucru foarte pozitiv faptul că Comisia a dorit să includă în proiectul de buget revizuirea CFM-ului, pentru că știm că deja trebuie să fie adoptat acest lucru de Consiliu, dar cred că mesajul politic transmis este foarte important, mai ales că a priori, din punct de vedere tehnic, acest lucru ar trebui să ne ușureze viața. E adevărat că prioritățile pe care le-am văzut uh, reflectate, uh, adică um, o ocuparea în rândul tinerilor, Erasmus, migrație, inovare, cercetare. Ehm, sunt lucruri foarte importante. În, în continuare rămâne un milion ca marjă în categoria 2 și 4 care nu sunt executate. Creșterile au crescut eh, în mod important. Sperăm că de această dată vom putea să absorbim aceste plăți și să nu fim nevoiți să returnăm sume de bani statelor membre, cum s-a întâmplat în ultimii ani. E adevărat, ni s-a transmis un document mult mai de detaliat referitor la buget, însă aveam totuși câteva întrebări. În um, acordul referitor la revizuirea CFM-ului, anumite priorități erau crescute, existau creșteri, dar existau și re uh, alocări de fonduri. Aș vrea să știu în ce categorii s-au pentru, de la ce programe s-au luat bani pentru a se putea crește fondurile alocate Erasmusului sau Orizont 2020. Dacă aveți la îndemână cifrele, aș vrea să știu cum se folosesc acum instrumentele de flexibilitate și uh, cum vor rămâne ele după ce va fi aprobată revizuirea CFM-ului. Aș vrea să știu care vor fi instrumentele pe care le va putea folosi Parlamentul pentru a consolida programele pe care le considerăm prioritare. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Colmel. Richard Ashworth. la și domnul Ashworth ar fi avut cuvântul pentru că este raportor pentru celelalte secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte, eram, uh, m-am presupus cu raportor când veți da cuvântul. Vreau să vă mulțumesc, uh, domnule comisar, înțeleg că, vom, că lucrați în constrângerile CFM-ului. M-a surprins uh, creșterea de la plăți. Noi vrem să analizăm în detaliu problema pentru a vedea ce înseamnă asta în mod concret. Două comentarii generale. Domnule comisar, Vreau să vă felicit că ați respectat uh, calendarul uh, pentru uh, rezolvarea problemei facturilor neplătite. Sincer, nu credeam că veți reuși, deci cred că meritați felicitări. În al doilea rând, sunt de acord cu părerea dumneavoastră în privința valorii uh, adăugate europene. Ceea ce cheltuim la buget trebuie să fie perceput ca adăugând valoare europeană adăugată. Și cred că cu propunerile dumneavoastră ne îndreptăm către acest lucru. Prioritatea numărul 1 este creștere economică, competitivitate și ocupare. Am multe comentarii. În primul rând, FC2. FC1 a fost foarte bun, acum aș vrea să știu uh, detalii despre FC2. În al doilea rând, aș vrea să ne spuneți mai multe despre creșterea ecologică și inteligentă și în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Cred că nimeni uh, nu uh, vă contrazice în uh, părerile dumneavoastră, dar am văzut foarte multe mecanisme pentru ocupare în rândul tinerilor care, până la urmă, nu sunt rentabile ca tânăr. Oricine vrea să fie bine pregătit, să fie educat, uh, instruit și apoi mm, ar vrea să trăiască într-o economie care crește și care oferă locuri de muncă. Migrația, securitatea sunt chestiuni care preocupă publicul. E bine că alocați fonduri și pentru aceste subiecte, dar trebuie să ne asigurăm că ele sunt folosite în mod eficient. Mă bucur că ați realizat uh, reducerea de 5% de personal. Vă amintesc că trebuie să ținem cont uh, de creșterea uh, cibersecurității, securității cibernetice, trebuie să ținem cont de acest lucru când gândim bugetul. Alte secțiuni ale bugetului cred că este prea devreme să le comentăm, o vom face în următoarele luni atunci vom putea înțelege mai bine problema și vom putea comenta într-o poziție mai potrivită. Mulțumesc. Fără microfon, domnul președinte. Nu. Si elle avait été là, je pense qu'elle aurait insisté. Dacă ar fi fost aici uh, colega noastră, uh, cred că ar fi insistat asupra plăților, domnule comisar, pentru că ieri am avut o reuniune cu Jens Geier, care a pregătit bugetul rectificativ uh, numărul 2 pentru 2017. Și uh, față de uh, provizioane, în 2016 bugetul fusese redus cu 12-11 milioane. Vom avea un efect de yo-yo care va duce la o creștere fantastică a cererilor de plăți sau mai mulți actori uh, vor, își vor pierde apetitul din cauza constrângerilor bugetare și uh, vor considera că acceptarea ajutorului european înseamnă angajarea cheltuielor publice suplimentare, pentru că nu sunt suficienți banii de la Uniune. Cât uh, despre ocuparea rândul tinerilor, doamna Josen Machi, ar fi spus că trebuie să avem un program pentru mobilitatea pe lângă durata uh, studenților, un fel de Erasmus Pro. Suntem uh, foarte atenți la fondurile alocate Erasmusului, pentru că acum foarte multe cereri eligibile nu sunt acceptate. Uh, acest lucru este valabil și uh, în domeniul cercetării. Iar am avut un, uh, o comisie de monitorizare privind Orizontul 2020 care ne-a spus acest lucru. Am văzut că ați pregătit 11,5 miliarde, că acest lucru este alocat cercetării. Le voi da cuvântul doamnei Niriada sau domnului Omar G. Însă nu sunt în sală, așa încât îi dau cuvântul lui Taron pentru vers. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș avea multe lucruri bune de spus despre proiectul dumneavoastră de buget, în primul rând că reduceți cheltuielile, limitați cheltuielile administrative, dar vreau să-mi folosesc în mod productiv timpul și de aceea am două întrebări. Am fost recent uh, la o conferință pe teme arctice și președintele Finlandei a spus că o aventură de securitate, o, o amenințare de securitate mai mare decât rușii sau americanii sunt, reprezintă faptul că două, cele două țări mari nu uh, par a mai vrea să recunoască schimbările climatice. Cred că a venit momentul ca Uniunea Europeană, Uniunea Europeană să acorde mai mult uh, timp uh, și atenție finanțării activităților de protejare a mediului. Raportul Curții de Conturi uh, spune că riscul este mare ca dacă Statele Unite nu vor respecta angajamentele pe care și noi ni le-am stabilit pentru, uh, ni le-am asumat în domeniul mediului. Credeți că în bugetul anului viitor vom putea face un fel de turbofinanțare în acest domeniu al schimbărilor climatice? Dacă înțeleg uh, eu bine, în uh, problema Corpului European de Solidaritate, fondurile suplimentare sunt în procent de 80% de la Erasmus Plus și uh, mă întreb, dat fiind că Erasmus Plus este probabil una dintre cele mai populare activități ale Uniunii Europene, dacă mai există posibilități de, a, de găsire a modalităților alternative de finanțarea Corpului European de Solidaritate, lăsând Erasmus neafectat. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți. Am o listă de, de intervenienți închisă. Dian Olbrich are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Desigur, așteptăm cu mult interes detaliile propunerii dumneavoastră. Dar, uh, în primul rând, uh, e important pentru noi că la comisie sunteți proactivi și nu reactivi în ceea ce privește atitudinea Consiliului. Vrem să salutăm decizia dumneavoastră, riscantă, pentru că este foarte interesant că ați uh, introdus în buget problema revizuirii, așa cum au spus și alți colegi. O să fie interesant dinamica procesului. Dacă nu ați fi făcut acest lucru, nimeni n-ar fi uh, înțeles consecințele reale ale revizuirii. Astfel, ele sunt vizibile. Primul element care contează, de fapt. În al doilea rând, vedem că la punctul 18 din buget introduceți noile elemente ale următorului CFM. Când introduceți uh, acțiunile pregătitoare în uh, apărare și securitate, acesta este un prim pas uh, care ne arată ce va urma. Pentru noi reprezintă un, sim, un uh, semn politic. Începem cu 18, dar uh, în CFM veți veni cu propuneri mai detaliate. Al treilea punct. Ne interesează, dar nu azi, pentru că nu suntem interes, nu avem timp. Ne interesează Corpul European de Solidaritate. O idee nouă. Înțeleg că aceasta este o inițiativă nouă. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre ea, poate nu azi, dar oricum înțeleg că e o inițiativă care se va extinde pe mai mult de un an. În legătură cu întârzierile și cu creditele pentru plăți, implementarea în 2016 a fost uh, la un nivel foarte scăzut, în 2017 la fel și acum uh, avem 25% la 100 Ehm, dar dacă pornim în plus, dar dacă pornim de la o cifră scăzută și cifra finală va fi scăzută, chiar cu aceste 25% în plus. Trebuie să vedem ce facem în 2018, 2019 și 2020. Dacă avem plus 25%, cât de mult va trebui să avem în 2020 ca să evităm uh, întârzierile? Deci e bine că facem asta, dar cred că începem de la un punct foarte scăzut. Mulțumesc. Jans Geier, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. După atâtea întrebări și observații, mă voi concentra strict pe ce a rămas esențial și voi comenta foarte puțin. Cam trei întrebări. În primul rând, suma de garanție pentru FC2. Dumneavoastră lucrați cu niște sume de garantare pe care noi le asigurăm uh, cu 8 miliarde, de deci jumătate, pentru a avea 16 miliarde de garanții. Dacă ar fi să ajungem la 26, asta ar însemna 5 uh, miliarde în plus de mobilizat, bani reali și de introdus la garanția, la garanția aceasta în buget. Întrebarea este, E corect această estimare și dacă da, de unde luați banii? În al doilea rând, e vorba într-adevăr de implementarea fondurilor pentru coeziune. După cum s-a spus, ieri am discutat de, despre buget, bugetul rectificativ pentru 2016 și am văzut că s-a făcut o reducere la 7, de 7 miliarde la coeziune și mai există câteva sur excedente pentru 2016 pentru că banii nu au uh, fost mobilizați. Comisia ne-a oferit o explicație și a spus date false din partea statelor membre. Am acceptat asta, am înțeles, dar acum dumneavoastră ne spuneți că există o majorare de 25%. Ar fi frumos dacă într-adevăr, lucrurile s-ar desfășura astfel, Comisia mi-a spus că trage învățămintele, uh, că, nu, mă scuze, mi-a spus că se bazează și trage învățăminte din uh, ceea ce spun uh, și raportează statele membre. Pentru mine asta înseamnă că nu prea țin cont de ce spun statele membre. Uh, și sunt curioasă cum va reacționa Consiliul și chiar nu vă invidiez pentru prezentarea pe care o veți avea de făcut. Și în ceea ce privește reducerea de personal cu 5%, în prezentarea dumneavoastră apare anul 2019. Din ce înțeleg eu, agențiile vor încheia exercițiul de reducere a personalului în 2018. Am înțeles eu corect acest lucru? Mulțumesc! Acum am încheiat uh, uh, comentariile. Sigur vom reveni asupra acestor subiecte. Astăzi am fost constrânși uh, de lipsa timpului destul de mult. Dragi colegi, dați-mi voi să vă informez că ați primit în mail proiectul uh, de buget care tocmai a fost aprobat de comisie. Domnule comisar, aveți acum cuvântul ca să răspundeți la întrebările care v-au fost puse și să ne faceți ultimele noastre comentarii și observații. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații și câteva obstemări din partea mea pe anumite subiecte importante cu privire la protecția climei. Încă nu avem uh, un acord din partea SUA, cel de-al doilea, cel mai mare uh, emitent. În ceea ce privește obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră, obiectivele stipulate rămân obligatorii pentru toți semnatarii. Dacă se va lua o decizie la Washington DC, atunci în direcția ieșirii din acord, atunci uh, preliminar noi ne vom menține obiectivele. Riscul este ca în Uniunea Europeană să poată spune anumite voci că dacă americanii nu respectă nimic, atunci nu respectăm nici noi. Fiindcă se poate ajunge pe termen scurt la o fragmentare a competitivității pentru industriile mari emitente de gaze cu efect de seră. Și atunci se prea poate ca unii să spună nu, nu, nu ne convine această legătură între gazele cu efect de seră și încălzirea planetei. Și nu ținem cont de obiectivul acela cu 2 grade. Dar uh, ideea noastră este să ne menținem angajamentele, să vedem dacă facem ceva în plus sau nu, on top. Și pentru buget, din punct de vedere tehnic, lucrurile vor fi greu de calculat, dar noi uh, avem un obiectiv de 20% și vrem ca 20% din investițiile și cheltuielile noastre să uh, aibă în vedere protecția mediului înconjurător și a climei. Și vom uh, face și o raportare în acest sens, care vă va parveni și va participa și Curtea de Conturi. Există acolo experți care lucrează cumva la calcularea uh, și controlarea celor 20%, ce înseamnă cele 20%. Și să are în vedere chiar și îmbunătățirea acestei marje procentuale. Înspre asta timp. Erasmus Plus este un program de succes. De aceea ca și comisar co-responsabil, mi-a fost foarte important ca la Corpul de Solidaritate Europeană să nu aducem daune lui Erasmus+. Din Erasmus Plus am luat doar acele mijloace care um, vizau voluntariatul european, pentru că Serviciul de Voluntariat European uh, apare la noul corp de solidaritate din Uniunea Europeană. Practic, creăm o rețea europeană cu o mai bună calitate, cu o activitate mai îndelungată și având în vedere uh, ideea de bază a solidarității. În rest, Erasmus Plus e un program de care nu ne atingem și luăm bani din Fondul Social European, mai, din Fondul Agricol și din uh, mijloacele neaccesate uh, și bani proaspeți. Fresh money. Deci, tinerii care sunt dispuși să petreacă anumite săptămâni, anumite luni pentru proiecte importante de uz comun, uh, Uh, protecția mediului înconjurător, protecția naturii, protecția speciilor, uh, munca cu persoanele cu handicap, uh, integrarea refugiaților. Deci tinerii care vor să își dedice timpul astfel primesc de la noi mai mulți bani ca oricând pentru ca totul să aibă și o siglă de calitate. Și ajutăm pe acești oameni să-și continue drumul în așa fel încât să învețe o profesie pe undeva Um, oferim o valoare adăugată personală. Noi credem că fondul agricol și banii pentru, de la cheltuieli neprevăzute uh, ajung, dar mereu apare un risc restant. Ne bazăm însă pe experiența din trecut, ne bazăm pe ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți și avem și o previziune făcută împreună cu administrațiile naționale în acest sens și noi credem că premiza noastră este una realistă. Sigur că rămâne un uh, uh, risc, uh, un rest de risc. În ceea ce vește COSME, în 2017 am avut cheltuieli destul de mari. Nu prevedem reduceri pentru 2018, ci ne integrăm în uh, structura bugetară pe termen lung. 5% reducere de personal acum. Inițial s-a dorit această, uh, finalizarea acestei reduceri uh, um, până în 2017. Noi am redus de 5 ori câte 1% la comisie. Și în acest an încheiem uh, procesul. Alte instituții, inclusiv Parlamentul și anumite agenții, au uh, negociat cu noi o finalizare a acestui proces până la, până la finele lui 2018. Alții se vor uh, încadra în 2017. Deci e o flexibilitate aici. Încă o dată despre plăți. Sigur că depindem de baza de plată a statelor membre. Față de alte structuri publice, noi nu avem o substructură. Substructura noastră sunt statele, regiunile și uh, comunele. Administrațiile locale, deci. Adesea, se spune și văd și eu că în statele membre se vorbește în termeni negativi despre programele noastre. Niciun program fără, statul mem- fără statele membre. PAC, Politica Agricolă Comună, are o legislație comună europeană convenită la Consiliu. Lucrurile sunt implementate de către autoritățile locale și regionale, care sunt mai aproape de cetățeni, care trebuie să controleze uh, greening-ul. Și fondurile de coeziune sunt doar niște dorințe pe, ale statelor membre pe care noi le prelucrăm. Există și o cotă, fiecare stat membru știe ce îi revine an de an. Fondurile pentru coezi- de coeziune au fost uh, stabilite de, la nivel interinstituțional în 2013, dar a fost prea târziu și trebuie să învățăm din asta. Interesul meu ar fi ca împreună cu dumneavoastră să uh, adoptăm următorul CFM. Sunteți dispuși să facem asta? Consiliul e? Ar trebui să învățăm din 2013. Comisia Barroso în iunie 2011 a prezentat uh, CFM-ul. S-a ocupat colegul meu Lewandowski, după care nu s-a mai întâmplat nimic. Uh, în a doua parte a lui 2011 a fost timp pierdut. În anul 2012 la fel, timp pierdut. Și 2013 de asemenea timp pierdut. Și de-abia doi ani mai târziu uh, dezbaterea a fost reluată. Păi încotro ne îndreptăm astfel. Este good governance? Nu, este bad governance. Dacă a fi să prezentăm doar la sfârșitul lui 2017 un uh, nou program, ce vom face în 2018 și 2019? nu avem cum să estimăm ce va face Brexitul în, la sfârșitul 2017. Mai multă Europa, mai, o altă Europa, discuție neterminată. De aceea sunt dispus ca împreună cu raportorii dumneavoastră să vă formulez obligațiile uh, Uh, față de un nou buget la, uh, în anul următor, până în vară, ținând cont de Brexit. Dar până atunci nu putem folosi timpul, nu vrem să folosim timpul până la următoarele alegeri, la Consiliu și la Parlament, sau să lăsăm totul în cârca noului Parlament. Noi suntem deschiși, dar good governance, buna guvernanță, ar putea avea o imagine mai bună, nu să ne bazăm pe ce s-a întâmplat în 2011-2013. Deci, să nu Uh, mai, uh, să nu ne mai culcăm pe o ureche. Uh, e vorba de proiectele pe care noi le verificăm, care sunt într-adevăr cerute de statele membre, dar noi verificăm conformitatea, noi verificăm implementarea, noi verificăm un potențial abuz, rata neregularităților se dorește a fi redusă. În cele din urmă, plățile sunt importante. Știm că sunt multe proiecte în curs, că vor veni facturile. De aceea această majorare este din punctul nostru de vedere realistă, dar totul depinde de facturile care vin spre noi, dacă sunt sau nu conforme, dacă uh, acceptăm într-o variantă îmbunătățită sau nu. Dar Ideea este că ne bazăm pe ceea ce ne oferă statele membre la nivel local, regional și așa mai departe. În ceea ce privește cifrele concrete, vă rog frumos să luați la cunoștință propunerea cu care am venit și să vedeți ce se întâmplă și cu majorarea pentru Erasmus+, Plus, pentru Orizont 2020, ce am propus noi ca majorare. Dar în termen general vă spun că în uh, proporție de aproape 100% ținem cont de așteptările pe care le-ați formulat dumneavoastră în martie. Dumneavoastră împreună cu Consiliul. Vă mulțumesc pentru atenție. Si, monsieur le comisar. Mulțumim, domnule comisar. Permiteți-mi să subliniez faptul că ați, uh, veți venit pe 28 iunie în fața Comisiei uh, de Buget pentru a evoca ce ar putea fi un document de reflexie asupra uh, evoluției Uniunii Europene, pentru că bugetul nu poate fi altceva decât reflexia opțiunilor, uh, reflexia opțiunilor pe în legătură cu acest subiect. Deci veți reveni și pe 20 iunie ca să discutăm despre viitorul cadru financiar multianual și pe 28, cum am spus, și bineînțeles, fiind vorba de programe, mesajul nostru este, bineînțeles, cu ocazia unui nou cadru financiar multianual, Comisia și Consiliul definesc noi programe și e nevoie de timp pentru ca statele și colectivitățile teritoriale și toți operatorii să își uh, internalizeze noile programe și se pierd 2-3 ani de investiții. Deci, dacă ar putea exista mai multă continuitate în programe, cred că am câștigat din punct de vedere al eficacității. Este momentul să încheiem uh, discuțiile. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezentarea noastră și pentru că ați venit atât de rapid uh, pentru că în această dimineață Colegiul Comisiei a deliberat pentru a aproba acest proiect de buget pe 2018. Dragi colegi, dacă nu mai aveți alte observații, vom suspenda ședința. Deci ne reîntâlnim pe 19-20 iunie, luni marți, și reuniune extraordinară uh, pe 28 după amiază. Ședința este suspendată.